Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Bună dimineața tuturor, ședința este deschisă. În primul rând am de făcut o comunicare. Am primit din partea grupului Alianței Progresiste și Socialiste, eh, Socialiștilor și Democraților la Parlamentul European solicitări de nominalizare în comisiile parlamentare. Lista acestor nominalizări va apărea în procesul verbal acestei ședințe și dacă nu se va fi făcut nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi eh, considerate aprobate. L'ordre du jour appelle donc la déclaration. Pe ordinea de zi avem uh, declarația ale Consiliului și Comisiei referitoare la concluziile Uniunii Speciale a Consiliului COFIN din 7 septembrie. Încep prin a-i da cuvântul reprezentantului Consiliului, Ministerului uh, Finanțelor al Belgiei, domnul Reiners. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că ședința Consiliului, reuniunea Consiliului COFIN de la Bruxelles ne-a permis să înregistrăm progrese pe două dosare. Am adoptat pe de-o parte semestrul european în contextul consolidării bugetare și noua procedură de urmărire bugetară,